Sesiunea se reia. Președintele a primit din partea Consiliului poziția sa în primă lectură în ceea ce privește următoarele elemente. Crearea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile și pentru modificarea regulamentului 2019 bară 2088. Titlul va fi uh, publicat în uh, procesul verbal al acestei reuniuni. Există un termen de trei luni pentru ca Parlamentul Uh, să se uh, exprime. El începe mâine, pe 16 mai. Începem cu votul. Începem cu votul uh, final cu privire la propunerea de rezoluție, noul CFM, resursele proprii și planuri de redresare. Apoi Vom vota acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de vecinătate în contextul pandemiei COVID-19, apoi măsuri temporare pentru operarea serviciilor aeriene, apoi măsuri temporare în ceea ce privește validitatea certificatelor și licențelor, apoi taxele privind infrastructura portoară. Votul va um, avea loc uh, ca în ultimele zile Votul este deschis până la 10.45. Voturile sunt cu apel nominal. Membrii pot vedea rezultatele votului uh, pe uh, ceea ce va fi publicat astăzi uh, pe site-ul Parlamentului. Puteți vota până la 10.45, votul s-a deschis, rezultatul va fi publicat la 13:15. Sesiunea se suspendă. So. Trebuie să redeschid uh, sesiunea. Am, uh, am uh, dat prea repede pagina și n-am văzut un element. Trebuie să vă spun și că la um, că comisiile Agri și Peș au lansat um, trebuie Um, deciziile uh, agri și pești, că există în acest sens, în, în ceea ce privește deciziile agri și pești, o solicitare din partea unor deputați de a vota uh, începerea negocierilor. Votul va avea loc astăzi la 13 și 15. În ceea ce privește decizia pești de a uh, începe negocieri. Nu am primit niciun fel de uh, solicitări, deci uh, se pot lansa negocierile. Îmi Mm, vă, vă mulțumesc pentru înțelegere. Domnule Aicaut, doreați să interveniți. Mulțumesc. Aș dori doar să vă explic de ce avem o obiecție la mandatul uh, pentru uh, negocieri directe pentru reforma PAC-ului. Înțelegem că trebuie să se prelungească politica agricolă comună, că trebuie să oferim certitudine fermierilor, dar Comisia Agri a hotărât că această decizie costă un miliard. Această decizie a fost luată în Comisia Agri. Noi, verzii, considerăm că e nevoie de dezbatere în plen. De aceea votăm. Nu votăm împotriva prelungirii. Votăm împotriva mandatului pentru negocieri directe. Dorim să negociem mandatul aici, în plen, pentru că o decizie în valoare de un miliard de, de uh, 100 de miliarde trebuie să fie discutată și votată în plenară. De aceea uh, cerem votul în legătură cu mandatul ca să avem o dezbatere în plenară în iunie uh, la timp, înainte să se lea uh, deciziile. Sper că colegii vor fi de acord și vor vota pentru un mandat acordat cu vot în plen, pentru că este clar că avem nevoie de un mandat um, sprijinit de plenara Parlamentului și de aceea trebuie să votăm împotriva unui mandat direct acum ca să votăm pentru un mandat în plen în iunie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Aicaut, pentru explicații. Sper că uh, înțelegeți că pur și simplu uh, din cauza foilor nu am reușit să... să uh, n-am văzut că urma și acest element, dar sper că nu a fost și cred că nu a fost o mare greșeală procedurală. Mulțumesc, sesiunea se suspendă.

Il presidente. Bonjour. Președintele. Tutto bene? Totul este în regulă, întreabă președintele. La seduta e Sesiunea seria. Iată rezultatele primului tur al votului de astăzi. Propuneri de rezoluție la noul CFM Resurse Proprii și planul de redresare. Votul final. Au votat 693 de deputați pentru 505, împotrivă 119, abțineri 69. Este aprobat textul asistența macrofinanciară pentru țările parteneri uh, în vecinătate în contextul uh, crizei COVID-19. Amendamentul 1 este respins, amendamentul 2 este respins, amendamentul 3 respins. Măsuri temporare pentru operarea serviciilor aeriene. Amendamentul 28 respins. Amendamentul 7 respins, amendamentul, 9, amendamentul 1, 9, 15, 21 adoptate, amendamentul 2, 10, 17, 29 aprobate, amendamentul 3, 17, 23 aprobate. Amendamentul 29 este respins. Amendamentele 4, 12, 18, 24 aprobate. Amendamentul 5, 13, 19 25 adoptate. Amendamentul 6, 14, 20, 26 aprobate. Amendamentul 8, 27 uh, aprobate, adoptate. Măsuri temporare acum cu privire la validitatea certificatelor și licențelor. Omnibus. Amendamentul 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 se adoptă amendamentul 1, 7 respinse, amendamentele, amendamentul 3 respins, amendamentul 4, 5, 6, 9, 10, 11 adoptate. Amendamentul 2, 8 respinse. Drepturile de folosire a infrastructurii portoare. Amendamentul 1 respins. Amendamentul 16 respins. Amendamentul 3, 5, 9, 11 adoptat, amendamentul 12 respins, amendamentul 6, 13 respinse, amendamentul 7, 14 respinse, amendamentul 17 respins, amendamentul 2, 4, 8, 10, 15 adoptate votul cu privire la cel de-al patrulea pachet uh, feroviar, prelungirea perioadei de primire. Amendamentul 4, 14, 25 adoptate, amendamentul 5, 15, 26 adoptate, amendamentul 6, 17, 27 adoptate, amendamentul 7, 17, 28 adoptate, amendamentul 18, 29 adoptate, amendamentul 8, 19, 30 adoptate, amendamentul 9, 20, 31 adoptate, amendamentul 10, 21, 32 adoptate, amendamentul 1, 11, 22 adoptate, amendamentele 2, 12, 23 adoptate, amendamentele 3, 13, 24 adoptate. Și acestea au fost deci voturile din această dimineață și rezultatele acestora. Sesiunea se suspendă acum până la orele 14 și un sfert, când va avea loc cel de-al doilea tur de vot. Vă mulțumesc foarte mult! Spor la treabă!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

Dear President. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, am reluat reuniunea. Grupul politic uh, Renew a transmis președintelui uh, informații privind uh, schimbarea uh, componenței diferitelor delegații și comisii care vor intra în vigoare astăzi. Rezultatul celui de-al doilea tur de scutin de astăzi este următorul. Asistența macrofinanciară s-a adoptat propunerea Comisiei măsurile mm, provizorii în ceea ce privește serviciile aeriene și aici propunerea Comisiei a fost adoptată. Apoi mm, mm, autorizațiile și licențele mai multe măsuri și aici a, a fost adoptată a fost adoptată propunerea Comisiei, perceperea taxelor, creșterea taxelor portoare, propunerea Comisiei a fost adoptată, apoi pachetul uh, feroviar, prelungirea uh, termenului de aplicare și aici a fost uh, adoptată propunerea Comisiei și apoi normele tranzitorii în domeniul uh, agri, FEDER și ELA pentru anul 2020. Decizia Comisiei Agri în ceea ce privește demararea negocierilor um, interinstituționale a fost adoptată deci această decizie a fost adoptată, ceea ce înseamnă că pot fi începute aceste negocieri. Mm, ținând seama de rezultatele voturilor de astăzi, nu vom mai avea un al treilea tur de scrutin astăzi. Protocolul ședințelor din 13, 14 și 15 mai vor fi prezentate uh, Parlamentului înspre adoptare la viitoarea se- sesiune plenară și dacă vor fi adoptate, voi transmite toate actele uh, adoptate în această sesiune plenară și uh, se întrerupe sesiunea plenară a Parlamentului European și suspendăm uh, ședința. Și președintele se adresează tuturor angajaților cărora le urează un weekend plăcut și să aibă grijă de ei. Mulțumim!